Frontierele trebuie gestionate în mod eficace, sigur, dar trebuie gestionate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Noi susținem această reformă tocmai pentru că am reușit să menținem garanții de respectare a drepturilor, iar activitățile de căutare și salvare rămân o prioritate pentru sistemul european comun de azil. Mulțumesc domnului comisar Avramopoulos și lansez un ultim apel acum pe final de mandat să să renoiți operațiunea Sofia și să-i dați mai multe resurse pentru salvare și căutare. Mulțumesc. Domnul Rade, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Îmi amintesc uh, foarte bine. Mi-am început mandatul în urmă cu 5 ani în Parlamentul European și la momentul respectiv ideea de a se crea această uh, pază de uh, coastă și poliție de frontieră părea un proiect îndepărtat uh, în perspectiva anului 2030. Însă până la urmă a reieșit că am fost destul de naivi, pentru că un an mai târziu, uh, mai mult de un milion de migranți și refugiați uh, ne-au uh, trecut frontierele externe. Chiar dacă polițiștii de frontieră au fost bine pregătiți nu au putut face față unui fenomen de o asemenea amploare. A trebuit deci să discutăm ce putem face pentru a ne proteja frontierele în timp de criză. Am înțeles că Schengen este important um, și că are nevoie de frontiere externe puternice Uh, am înțeles că Europa trebuie să asigure securitatea la frontierele externe. Iar acum, patru ani mai târziu, vorbim despre crearea acestei agenții care va avea un uh, corp permanent de 10.000 de persoane, uh, care va avea noi puteri. Cred că această nouă agenție este o manifestare reală a solidarității a solidarității între statele membre din interiorul Uniunii Europene și cele de la frontierele externe. Colegi, estimați colegi, avem un număr de 10 colegi care s-au înscris pe listă. Înclinația mea este să vorbească toți, dar fac un apel la dumneavoastră să vă înscrieți în minutul respectiv, pentru că să nu uităm, la ora 5 avem voturi și mai avem un alt punct la ordinea de zi până atunci un alt raport deci vă rog foarte mult să vă limitați la un minut cât uh, puteți mai bine. îi dau cuvântul doamnei șojdrov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să nu uităm că această propunere este un răspuns la marile greșeli din 2015-2016, când frontierele externe ale spațiului Schengen nu au fost protejate în mod adecvat și au fost traversate de până la 2 milioane de migranți și refugiați. Unii dintre ei erau chiar refugiați care fugeau din calea războiului, dar printre ei erau și foarte mulți care nu erau eligibili pentru azil persoane care trebuie să fie trimise înapoi acasă. De aceea consider că Uniunea Europeană trebuie să-și poată controla frontierele și să-și asigure propria securitate. În cazul în care milioane sau mii de migranți vin, atunci pierdem acest sentiment al securității. De aceea sunt pentru această propunere. Mulțumesc, domnule președinte iată am avut uh, trei ani în care agenția a funcționat, acum avem un nou mandat. Sperăm uh, totuși să putem garanta libera circulație în uh, cadrul zonei Schengen. Eu salut această nouă prevedere cu 10.000 de polițiști de frontiere corp permanent. Este un răspuns necesar la situația periculoasă care s-a creat la granițele externe. Consider că a meritat să trecem prin tot acest proces cu privire la statutul azilanților este un lucru important nu doar pentru integritatea zonei Schengen. Și mă bucur că la granițele externe o să avem sprijinul Uniunii Europene. Mrs. Stevens. Doamna Stevens. Voorzitter, collega's. We hebben Frontex steeds gesteund. Voor het eerst in... Dragi uh, colegi, Uh, întotdeauna am sprijinit Frontex. Prima dată, în 2016, când Frontex a primit sarcina să intervină mai mult în uh, operațiunile de returnare a celor respinși pentru azil. Acum sprijinim din nou Frontex și ne îndreptăm în direcția cea bună. Frontex joacă un rol cât se poate de important în implementarea politicilor noastre uh, de migrație și asta poate funcționa numai dacă avem frontiere uh, externe solide și Frontex ne va permite să facem asta. Mai mult personal ne va permite să facem față provocărilor. Frontex trebuie să poată fi activ și în afara Uniunii Europene în state care nu sunt uh, în vecinătatea Uniunii Europene. Frontex poate contribui la returnarea uh, celor eventual din Maroc către o, un alt stat terț. S-a ratat această oportunitate, e păcat. Thank you, sir. And uh, may I begin with expressing my regret that... Mulțumesc. Dați-mi voie să încep uh, prin a-mi exprima regretul că într-un context atât de complicat, cu miliarde de euro, investite, colegii au, mulți sunt colegi care au refuzat să răspundă la întrebările mele. Dincolo de asta, soluția cea mai simplă este statul de drept. Dacă oamenii vor să intre pe teritoriul Uniunii Europene ilegal, atunci trebuie să aplicăm regula strictă care spune, ne pare rău, mergeți în, plecați înapoi. Pe de altă parte, trebuie să existe o rută precis definită care să le permită oamenilor să ceară azil, pentru că orice stat civilizat acceptă să acorde drept de azil celor care sunt victime ale persecuției. Statul de drept e soluția. Mă întreb dacă aceste 11 miliarde de euro și resurse suplimentare birocratice vor ajuta când aplicarea legii ar fi suficientă și mai bună. Doamna, domnul Bogovici. Hvala za besedo. Eh, Mulțumesc foarte mult! Eu mă bucur să văd că Parlamentul a ajuns în sfârșit la un acord cu privire la protejarea granițelor externe. Acest lucru va duce la pace, prosperitate și stabilitate în Europa și va permite funcționarea sistemului Schengen. Din păcate, nu am fost de acord în aceste privințe în 2015, acum trei ani mai târziu, ne-am dat în sfârșit seama că pur și simplu trebuie să stopăm migrația ilegală. Sunt convins că trebuie să luăm și alte măsuri. Mandatul Frontex trebuie să fie lărgit pentru a include și returnările de la țările terțe la, uh, uh, um, um la alte țări terțe. Eu, în Slovenia, avem uh, mii de treceri ale frontierei și recent acest număr a crescut. Nu cred că se va schimba pe viitor. Tocmai de asta trebuie să ne asigurăm că cei care încearcă să vină din Bosnia și Serbia pot fi returnați în țări terțe cu Frontex. Președinte, comisariu Avramopoulos, soy un socialista español. Domnul López, López Aguilar, domnule comisar, domnule președinte, eu sunt uh, socialist uh, european și pro-european din Spania. Și uh, da, avem o agenție acum uh, de pază de coastă și uh, poliție de frontieră, Frontex cu 10.000 de persoane, de persoane personal. Și um, trebuie să asigurăm securitatea frontierelor, dar și respectarea drepturilor uh, persoanelor uh, implicate. Însă, până la urmă, rămâne în urmă un gust amar din cauza dezechilibrului în ceea ce privește drepturile umanitare și pentru că a existat o lipsă de uh, solidaritate cu frontierele sudice ale Europei, inclusiv Spania reforma regulamentului de la Dublin a fost respinsă în Consiliu. Domnul Notis Marias, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit mesajul de disperare al locuitorilor din Marea, insulelor din Marea Egee, pentru că acolo sunt foarte, foarte mulți refugiați și imigranți ilegali. Pe insula Samos, recent, populația a reacționat a ieșit în stradă uh, protestând. Rolul Frontex trebuie îmbunătățit. Frontex trebuie să-și poată face meseria așa cum se cuvine atunci când e vorba de protecția frontierelor, nu doar a frontierelor maritime, pentru că vedem că tot mai multe persoane vin uh, la frontierele terestre. În Ginevros, de exemplu, trebuie să îmbunătățim activitatea Frontex uh,